Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. The only happy faces this morning. Văd doar fețe fericite în sală în această dimineață. E de bun augur. Vom avea o reuniune foarte relaxantă. De aceea am păstrat acele 15 minute academice. Că poate, poate. Ok. So let's start. Under point... Haideți să începem. Avem punctul 16 pe ordinea de zi. Avem o propunere de directivă, un proiect în ceea ce privește difuzarea datelor satelitare de observare a Pământului în scopuri comerciale. Raportor de la LIBE este domnul Weidenholzer. Noi suntem competenți pe, pentru acest dosar prin regula 53 în ceea ce privește datele, eh, protejarea datelor. INCO este comisia asociată eh, prin regula 54. Mai întâi dau cuvântul raportorilor, apoi celorlalți membri care pot să intervină și vor. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem acest proiect legislativ și e vorba despre faptul că apar din ce în ce mai multe posibilități ca Pământul să fie observat din spațiu. Aceste date sunt uh, produse într-o cantitate covârșitoare. Aceste date pot fi tratate aici în Europa și în principiu e corect să fie așa. E corect că nu punem bețe în roate progresului tehnic, dar uh, Pot, și pot să spun că la ora actuală nu e posibilă prelevarea de date cu caracter personal astfel. Dar uh, în curând lucrurile se vor schimba cu siguranță și acesta este și motivul pentru care noi suntem o comisie implicată pe acest uh, act legislativ. Eu am încercat să aduc în centrul atenției ideea că protecția datelor este foarte importantă pentru noi. Nu este un subiect care să fie tratat doar în considerente, ci ar trebui să fie un element încorporat chiar în textul legislativ. De asemenea, am încercat să iau câteva neclarități din text pentru a le corecta. E vorba de datele sensibile, de exemplu și faptul că nu ar trebui ca uh, gestionarea datelor sensibile să fie înfrânată. Eu am încercat să fac ca textul să fie puțin mai ferm, mai stringent în ceea ce privește aceste date. Până la urmă e vorba de un domeniu în care inovarea tehnică este una rapidă și lucrurile se schimbă rapid. Așa că ar fi important ca în fiecare an să existe o raportare, nu doar la trei ani de zile, ca să putem să reacționăm, pentru că se prea poate să fie nevoie să facem asta. E important să avem uh, o normă europeană. Există câteva idei uh, în plan individual în statele membre, spunând că ar fi poate mai bine să lăsăm subiectul în domeniul național. Nu prea cred, pentru că uh, E vorba de date internaționale și noi vrem să avem și strategia pentru piața unică digitală. Deci n-ar avea niciun rost să nu tratăm subiectul la nivel european. Trebuie însă ca textul să fie unul strict și celelalte comisii au înțelegere față de asta. Noi am reușit să progresăm repede și bine cei de la ITRE care sunt responsabili de acest dosar vor fi gata doar în septembrie. Acesta va fi termenul pentru amendamente. De exemplu, noi putem să prelungim prin prisma acestui fapt termenul pentru depunerea amendamentelor până în iunie și cred că ar fi foarte bine să facem asta. Mulțumim, domnule Weidenholzer. Acum raportorii din umbră. Monica Holmeier. Astăzi avem vreo 15 minute de persoană timp de intervenție, dat uh, fiind atmosfera din uh, sală și aglomerația, în ghilimele fiind spus. Lăsând gluma la o parte, acest sistem este util, este bun. Aș avea vreo două întrebări care ar putea fi clarificate mai târziu în cadrul altor reuniuni către domnul Weidenholzer uh, sau nu, către comisie. Ce înțelege prin informații difuzate. Eu mă gândesc că aceste informații sunt utilizate într-un anumit uh, sens. Există uh, o definiție a termenilor de difuzat sau nu? Domnul Weidenholzer în raportul său subliniază acest uh, termen. Nu este foarte bine explicat, așa că aș vrea ca Comisia să ne explice ce înseamnă exact date difuzate dacă există o definiție, dacă există un concept. Și încă o întrebare către raportorul Weidenholzer. Dumneavoastră ați spus că nu se utilizează datele cu caracter personal. E foarte clar acest lucru. Ce se întâmplă însă cu acele date sensibile? Statele membre pot interzice difuzarea acestora? Și pe ce fond se poate face asta? De ce, de exemplu, lași competența la statele membre? Se adresează uh, vorbitoarea raportorului. Noi am vrea să existe o piață internă pentru a nu exista răși 11.000 uh, de reglementări diferite. La aliniatul 4, de exemplu, subliniezi că există normele de piață comună și introduci și o regulă uh, individuală a statelor membre, cum că fiecare stat membru poate să decidă în plan individual. Uh, pe ce fond se face această afirmație? Pur și simplu au fost uh, două întrebări care au rezultat în urma parcurgerii acestui text. Dar în rest, Percepția mea este una pozitivă. Clarificăm faptul că datele cu caracter personal, care nu fac încă obiectul difuzării, dacă vreodată ar fi să fie cele difuzate, important este să fie protejate, să protejăm persoanele în baza regulamentului cadru. Pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Weidenholzer pentru uh, elaborarea acestui text, iar cu privire la cele două întrebări adresate, aș vrea să existe o clarificare ca să știu exact pe ce fond s-a decis să se procedeze astfel. Se spune că raportarea să se facă de către comisie la trei ani în fața Parlamentului. Crezi că avem suficiente date pentru a face raportarea la un an de zile? Poate că nici nu este implementat totul. De asta întreb. Nu știu dacă există vreo concluzie după un an de zile. Poate mai bine trei, totuși, în așa fel încât să avem o bază adevărată de date de la care să putem porni, pe care să o putem verifica și cu care să putem face o evaluare cât de cât. Pentru că în primul an de zile nu prea ai acea experiență să acumulezi. De aceea întrebarea mea. Mulțumesc însă pentru restul. Mulțumim, doamna Holmeier. Doamna Mina. Mulțumesc. E o rundă de vorbitori ai limbii germane, o să încerc și eu să vorbesc în germană așadar, pentru că avem deja un vocabular unic cu privire la acest subiect. Vreau să-l felicit pe domnul Weidenholzer pentru muncă. Eu cred că deja s-au făcut pași importanți în direcția cea bună. Doamnă Holmeier, dumneavoastră ați uh, spus foarte bine că trebuie să găsim un echilibru Există interesul de a colecta aceste date în plan european. Dar, în același timp, avem și interesul de a nu submina respectarea drepturilor fundamentale. Cetățenii trebuie să se poată simți în siguranță. Eu susțin în special amendamentul 8 de la articolul 8, alineatul 3, unde se sublinează cu precădere acest element. Ceea ce a spus doamna Holmeier este foarte interesant să încercăm să elaborăm puțin acest subiect. De ce um, se bate moneda pe protecția statelor membre în plan individual? Care este informația de fond? Oricum, colaborarea este una constructivă și pentru asta vă mulțumesc. Mulțumim și noi, spune președinta. Sunt și alți colegi care vor să intervină. Mă adresez comisiei. Dorește să intervină? Vrea și comisia să vorbească? Vă rog. Thank you, thank you very much, ma- Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi fi succint. Comisia are toată simpatia față de intenția din spatele acestor amendamente, și anume nevoia de a clarifica, poate, importanța protecției datelor cu caracter personal. Însă, Comisia e îngrijorată de faptul că unele amendamente ar putea submina potențialul de, pe piața internă al acestei directive. Precauție când vine vorba de difuzarea de date satelitare care au fost deja controlate. Ca reacție la o întrebare Cred că v-ați referit la amendamentul 3. Eu am textul limba engleză în față. Explicația este simplă. Directiva e despre controlul datelor de înaltă rezoluție, procesate sau nu, pentru, prima, pentru informații care pentru prima dată sunt uh, distribuite pe piață. Se prea poate că aceste date să nu fie brute, să fie procesate. Deci despre asta vorbim pentru a acoperi această posibilitate. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Gonzales. Revenim acum la raportor pentru concluzii. Domnule Weidenholzer. Ja, eh, bedanke Mulțumesc. În principiu, nu avem eh, diferențe majore de opinie. Cele două puncte menționate doamna Holmeier la amendamentul 4 cred că e deja superflu, pentru că se menționează în alte locuri, dar mai putem să discutăm, bineînțeles. Nicio problemă. Cu privire acel termen de un an de zile, e o problemă substanțială. Eu am vrut un an de zile pentru că posibilitățile tehnice sunt extraordinare și avansează rapid. Apar brusc lucruri noi și atunci ar fi poate util să nu așteptăm trei ani până ce să putem reacționa. Poate că putem incorpora altfel această idee în uh, text. Pentru că depinde foarte mult uh, totul și de rata de absorbție a noilor tehnologii pe piață. Adesea sunt absorbite în șase luni de zile doar. Dar mă bucur să pot coopera cu toți colegii mei. Și noi ne bucurăm, spune președinta. Mulțumim foarte mult, domnule Weidenholzer. Termenul pentru amendamente este 1 iunie, așa cum am dezbătut, așa cum am discutat la început. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, un nou protocol la uh, Convenția prin forța de muncă forțată. Era vorba de acoperirea unor aspecte referitoare la cooperarea judiciară în, manerie, în materie penală pentru a preîntâmpina traficul de forță de muncă și pentru a oferi daune celor care au devenit victime în acest domeniu. Acest uh, proces uh, face, se referă la uh, niște demersuri care deja sunt foarte avansate și au ajuns la CEJ. Statele membre nu pot să uh, trateze acest protocol uh, în afara competențelor europene. Consiliul a adoptat o decizie autorizând statele membre să ratifice însă în interesul Uniunii Europene acele părți ale protocolului care se referă totuși la competențe europene. În conformitate cu articolul 218 din uh, Tratatul pentru funcționarea Uniunii, Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul. Am invitat Comisia și Consiliul să prezinte propunerea de decizie și apoi voi da cuvântul și raportoarei, doamna Helga Stevens. Mai întâi Comisia și apoi Consiliul. Comisia, doamna Bishop. Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. În iulie 2014, Conferința Internațională de Muncă, adunarea tripartită a Organizației uh, Internaționale privind forța de muncă, a adoptat un protocol și o recomandare în ceea ce privește Convenția pentru munca forțată. Adoptarea acestor instrumente a rezultat în urma unor contribuții active și coordonate din partea statelor membre și a Uniunii Europene în ansamblul ei. Acest rezultat a fost foarte important pentru că erau 80 de ani de la adoptarea Convenției la Organizația Internațională a Muncii și era important să facem ceva pentru a anihila munca forțată. Se estimează că peste 21 de milioane de oameni în plan global sunt uh, victime ale muncii forțate sub forma de trafic pentru exploatare prin muncă. Acest lucru generează 150 de miliarde de dolari profit ilegal în fiecare an. E vorba de lucrători uh, din uh, menaj, uh, pescuit, construcție, agricultură, minerit. Grupurile de muncă foarte sensibile și foarte vulnerabile. Vedem în presă adesea cazuri oribile pe care nu le-am putea poate imagina cu una, cu două. Noile standarde OIM cu privire la munca forțată ne vor ajuta să putem aborda mult mai bine acest subiect. Țările care ratifică protocolul din 2014 au fost de acord să, să facă tot posibil pentru a preîntâmpina munca forțată, pentru a proteja victimele și pentru a oferi acces la remedii judiciare. prin căi de atac. Trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a aboli munca forțată, pentru a o preveni prin campanii de informare a oamenilor vulnerabili și prin uh, preîntâmpinarea campaniilor de recrutare forțată. Protocolul acesta introduce și obligația de a avea o identificare a um, victimelor și reabilitarea acestora protocolul impune și un acces la căi de atac cu compensații pentru toate victimele, iar autoritățile competente trebuie să se asigure că nu victimele vor fi acuzate de activitate ilegală, pentru că până la urmă au fost obligate. Ne interesează în special implementarea protocolului. Uniunea Europeană vrea să promoveze drepturile omului, munca decentă și eradicarea traficului de ființe umane, atât în plan intern cât și în plan extern. Ne interesează acest lucru, mai ales că Uniunea Europeană s-a angajat să promoveze egalitatea de gen, protecția drepturilor copilului, să nu uităm că femeile sunt în special vulnerabile la anumite tipuri de muncă forțată. Dreptul la muncă este un pilon în Uniunea Europeană. Ratificarea protocolului în statele membre înseamnă transmiterea unui mesaj important în ceea ce privește coordonarea politicilor europene pentru promovarea drepturilor omului și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă în plan global. Ca parte a strategiei pentru eradicarea traficului de ființe umane, Comisia s-a angajat să ratifice toate instrumentele relevante naționale, internaționale, cu toate obligațiile judiciare, în așa fel încât să abordăm subiectul muncii forțate într-o manieră exhaustivă, coordonată și coezivă. Trebuie ca victimele să-și aibă drepturile respectate. Acest lucru face parte din strategia Uniunii Europene deja de câțiva ani. Vrem să existe norme transfrontaliere, vrem să consolidăm cooperarea internațională dincolo de frontierele Uniunii Europene. Pentru asta e nevoie de acțiune consolidată. Ratificarea protocolului în ceea ce privește munca forțată va avea implicații și în planul relațiilor externe, mai ales în ceea ce privește relațiile comerciale și acordurile de asociere. Vom putea să omogenizăm uh, terenul cu partenerii noștri externi. Pentru a putea promova respectarea protocolului în terțele state, iată ce propunem. E important să acționăm în plan extern. Avem cele opt convenții fundamentale ale OIM care ne ajută foarte mult în acest sens. Convenția pentru munca forțată face obiectul normelor, respectării normelor europene. Accesul la căile de atac, protecția victimelor sunt subiecte importante. Pentru asta e nevoie de cooperare judiciară în materie penală. Avem pentru asta directiva 36 per 2011 în ceea ce privește antitraficul și apoi directiva din 2012-29 cu privire la drepturile omului. Noi vrem să preîntâmpinăm munca forțată, avem pentru asta politici sociale europene și avem uh, mai multe recomandări cu norme clare pentru azil, imigrație și libera circulație a muncii. Pentru asta avem directiva din 2004, numărul 81, cu privire la permisul de ședere acordat victimelor. Sfera externă acum. După cum am spus, protocolul vine cu norme pe politici comerciale comune, acorduri internaționale, dezvoltarea comercială. To- în toate aceste domenii se, respectă, se cere respectarea standardelor de muncă. Există și convenții fundamentale ale OIM cu ratificare și implementare efectivă atât în plan comunitar cât și în terțele state. Legislația europeană este una mult mai detaliată decât principiile generale din această convenție. Au avut loc negocieri la conferința internațională privind munca și, mulțumit acestora, nu au apărut neconcordanțe cu achiul comunitar. Dată fiind importanța normelor europene în domeniul acoperit de acest protocol, e nevoie de un cadru instituțional european pentru ca statele membre să treacă la ratificarea protocolului. Dacă apar impedimente juridice în calea implementării, ratificării, acestea trebuie să fie eliminate la nivel european. Și de aceea Comisia a adoptat propuneri pentru decizia Consiliului uh, cât de repede a putut pentru a mijloci ratificarea. Aceste propuneri au fost adoptate în septembrie 2014. Am propus să autorizăm statele membre să ratifice în interesul Uniunii Europene noul protocol pentru munca forțată, forțată, mai ales capitolele care se referă la domeniul comunitar. Și pentru asta trebuie luați acum pașii necesari pentru a finaliza ratificarea până în 2016, la sfârșitul anului avem uh, uh, două elemente noi, temeiul juridic social și cooperarea în uh, domeniul penal la nivel transfrontalier. Asta pentru a cuprinde toate procedurile judiciare de la comisie. Se face o distinție juridică, nu una de conținut până la urmă. Ambele propuneri s-au bucurat prin, uh, în temeiul articolului uh, 216 de consimțământul Consiliului și acum e nevoie de consimțământul Parlamentului. Nu uitați că avem de-a face cu uh, un temei juridic uh, ce are în vedere cooperarea penală acum, aici. De partea socială se ocupă cei de la ocupare. Am avut recent uh, convenția cu privire la uh, lucrătorii din plan intern casnici uh, și sperăm ca mm, și acest protocol să fie ratificat cât mai repede cu putință. Comisia sprijină decizia Consiliului și se bucură de exprimarea consimțământului din partea Parlamentului. Vrem să implementăm niște standarde nucleu în plan internațional și Vrem să luptăm împotriva traficului de ființe umane. E important să ratificăm rapid aceste standarde. Mă... Mulțumesc Consiliului pentru faptul că s-a angajat și el în această luptă. Mulțumim foarte mult, doamnă Bișo. Doamna Kibele reprezintă președinția în exercițiu și dau cuvântul. Uh, thank you, madam, and honorable members. Mulțumesc, doamna președinte, stimați deputați. Vă mulțumesc că am dat ocazia să vorbesc astăzi în numele președinției letone și să vă spun care este poziția Consiliului despre uh, decizia care autorizează statele membre să ratifice protocolul la una dintre convențiile cheie de la Organizația Internațională a Muncii și respectiv Cum spuneam, această convenție despre munca forțată este una dintre convențiile cheie din, uh, de la Organizația Internațională a Muncii și acest protocol care a fost adoptat în 2014 este de o mare importanță politică pentru că se dorește însuțirea uh, eforturilor pentru a preîntâmpina, a preveni și mai ales a combate folosirea muncii silnice și acest lucru în cadrul cooperării internaționale. Vreau să vă spun că în timpul discuțiilor de la grupul de lucru competent de la Consiliu, statele membre și-au exprimat sprijinul pentru acest protocol și pentru ratificarea sa. Odată ce această decizie va fi adoptată, statele membre vor putea să ratifice acele părți din protocol care intră în uh, sfera de competență a Uniunii Europene conform articolului 82, alineatul 2, din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Ca să putem să lămurim și mai mult această propunere de decizie, vreau să vă spun că Consiliul a hotărât că trebuia să amendăm uh, propunerea inițială în mai multe locuri. De exemplu, am adăugat un nou considerent 2 care subliniază importanța Convenției privind munca forțată de la uh, OIM, și a înlocuit acest considerent din propunerea inițială pentru că se dorea uh, o clarificare a definiției muncii forțate. De asemenea, a adăugat un nou considerent cu numărul 7 și a modificat articolul 1 ca să se înțeleagă foarte bine care dintre uh, părțile protocolului sunt vizate de către proiectul de decizie al Consiliului și a modificat și considerentul 8 privind protocolul numărul 22, ca să se înțeleagă foarte bine că Danemarca nu ia parte la procedura de adopție a deciziei. Articolul 4 a fost uh, bifat deoarece se înțelege din uh, protocol care este statutul de care trebuie să se țină contă. Pe 2 martie s-a ajuns la un acord de principiu la Consiliu ținându-se cont de uh, semnificația mare pe care are acest protocol pe plan politic, dar și pe plan juridic. Am vrut să trimitem un mesaj important, inclusiv pe plan internațional, și anume că Uniunea Europeană poate să joace un rol de pionier și să dea exemplul în domeniul luptei împotriva muncii forțate. Aș vrea să închei spunând că sper că Parlamentul European uh, va uh, trece repede prin această procedură a vizului conform ca să ne permită uh, nouă Consiliului să adoptăm acest proiect de decizie de asemenea rapid. Mulțumim președinției letone și acum dau cuvântul doamnei raportor, doamna Ivan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru prezentare. Acest protocol este despre drepturile fundamentale, despre drepturile victimelor și lupta împotriva unei uh, crime odioase care aduce prejudicii uh, ființelor umane, societății și economiei. A garanta um, ratificarea acestui protocol este un pas foarte important în lupta împotriva traficului cu ființe umane și pentru a garanta drepturile victimelor peste tot în Uniunea Europeană. Această procedură parlamentară pare a fi destul de simplă, însă e adevărat că acest protocol um, are o sferă de aplicare foarte largă și va avea un mare impact. Și, deși primul protocol a fost semnat în urmă cu 80 de ani, deci aproape un secol, este regretabil faptul că în 2015 încă mai există asemenea cazuri de muncă forțată și milioane de oameni în fiecare an ni s-a spus mai mult de 30 de milioane, 29 de milioane și jumătate de oameni au avut de suferit din cauza muncii uh, forțate. De aceea ni se pare foarte important ca toate statele membre să nu uh, constituie un uh, loc în care infractorii să se poată ascunde și toate statele membre ar trebui să ratifice acest protocol. Datoria noastră de legislator este să îi protejăm pe cei mai vulnerabili și de aceea eu cred că sper mai ales să pot conta pe sprijinul colegilor mei pentru ca uh, Parlamentul European să uh, își dea acordul pentru acest uh, um, proces de ratificare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră și începem cu doamna Uismanova. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea de decizie a Consiliului care autorizează statele membre să ratifice protocolul la Convenția privind munca forțată ilustrează angajamentul Uniunii Europene de a promova îmbunătățirea condițiilor de muncă, de a, a garanta protecția drepturilor omului și mai ales a drepturilor copilului și, de asemenea, după părerea mea, ne permite să trimitem un mesaj clar către partenerii comerciali ai Europei, mai ales când a, E vorba despre țările din care provin cei care sunt exploatați și forțați să muncească. Astăzi se um, împlinesc doi ani de la uh, accidentul tragic de la uzina de textile din Bangladesh și de aceea noi credem că trebuie să avem un cadru cât mai pertinent în ce privește munca forțată, pentru că trebuie să continuăm să o combatem și mi se pare indispensabil să avem o mai bună protecție pentru victimele muncii forțate, ei să aibă acces la căi de atac și de asemenea trebuie să luptăm împotriva traficului cu ființe umane. Noi credem că acest protocol va fi un instrument pertinent pentru a face față acestor noi provocări. Și știind că o parte dintre uh, dispozitive, dintre dispozițiile protocolului intră în competența juridică a Uniunii Europene, atunci grupul meu este favorabil ratificării acestora. Și ne credem că trebuie să acționăm în interesul comun al victimelor și a statelor membre pentru a apăra drepturile uh, omului. Mulțumesc, doamna Wismanova. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci vreau să rog pe doamna Stevens dacă mai dorește să adauge ceva. Ok, thank you. Nu? Foarte bine. Vă mulțumesc tuturor. Proiectul de raport ne va fi prezentat de doamna Stevens pe 4 iunie. Vă mulțumesc, succes! Următorul punct de pe ordinea de zi acum. Mă uit la colegii de la secretariat dacă cine ar trebui să fie în sală este. Îl avem pe raportor. Da, toată lumea? Bine, atunci putem să continuăm cu următorul punct. Punctul 18 de pe ordinea de zi. Comisia Libe a hotărât să adopte un aviz în ce privește raportul anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene pentru anii 2012 și 2013, pentru că este vorba despre aplicarea dreptului Uniunii Europene în spațiul de justiție și afaceri interne. Și este o prioritate pentru a ne asigura că toate legislația din acest domeniu este bine pusă în aplicare. Și de aceea este foarte important să analizăm bine aceste documente. O să dăm cuvântul mai întâi comisiei ca să ne facă o succintă prezentare a concluziilor sale în domeniul justiției și afacerilor interne și apoi o să dăm cuvântul domnului Ungureanu, care este raportorul nostru pentru aviz. Deci acum, în numele Comisiei Europene, dau cuvântul domnului Tomaș Boșic. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor! Rapoartele anuale ale Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului UE au mai multe secțiuni. Mai întâi, raportul principal, care uh, conține statistici cu cifrele cele mai importante despre uh, cauzele aflate în curse de desfășurare în justiție, despre plângeri și despre procedurile oficiale pentru uh, de respectarea dreptului comunitar care uh, au avut loc într-un an anume. De asemenea, există și considerațiuni politice care nouă ni s-au părut foarte importante pentru fiecare an în parte și raportul, uh, ca să spun așa, de bază, în care includem cifrele care vizează cele 28 de state membre, este însoțit de două documente de lucru. Într-unul dintre ele se face o defalcare a cifrelor pe stat membru și mai ales se dau cifre despre, uh, cum spuneam, um, plângeri, proceduri în instanță, uh, proceduri, privind, proceduri pilot și uh, cauzele deja în curs de desfășurare în fața curții de la Luxemburg. De asemenea, se face o defalcare pe domenii de competență politică și există statistici speciale pentru afacerile interne. Am văzut proiectul de raport de la Comisia Libe și suntem de acord pe anumite puncte, mai ales faptul că există un număr foarte mare de plângeri uh, pe chestiuni de justiție. Comisia nu consideră că acest număr crescut de plângeri este un, un lucru rău în sine. Mai degrabă, putem să spunem că cetățenii uh, nu înțeleg foarte bine cum se aplică Carta Drepturilor Fundamentale și din cauza confuziilor care se creează, Ehm, se depun atât de multe plângeri, dar comisia oricum uh, ia în serios fiecare plângere pe care o trimite și o tratează în mod individual și trimite un răspuns um, autorului plângerii. Comisia monitorizează transpunerea um, sistemului european de azil în toate statele membre. Anumite directive și regulamente din acest sistem de azil deja sunt în vigoare, însă două directive cheie vor intra în vigoare în curând pentru că termenul limită pentru transpunerea lor va expira la mijlocul anului 2015. Deci doar după această dată Comisia va putea să vadă dacă statele membre au notificat în mod adecvat Uh, transpunerea acestor directive și dacă regulile de punere în aplicare sunt corecte. În ceea ce privește traficul cu ființe umane și directiva pe această temă, trebuie să notăm următorul lucru. Comisia deja a început să facă o verificare detaliată a transpunerii uh, sale și a regulilor de punere în aplicare în statele membre. În consecință, deja am lansat 13 proceduri de încălcare a dreptului comunicar pentru acele state membre care nu au notificat uh, uh, în întregime sau parțial măsurile lor de transpunere. De îndată ce aceste proceduri de încălcare vor, uh, um, um, se vor finaliza, vom vedea dacă măsurile sunt corecte sau nu, dacă statele membre vizate au luat măsurile ce se impuneau în ceea ce privește protocolul 36 la Tratatul de la Lisabona. Măsurile oficiale din al treilea pilon sunt de asemenea monitorizate de către Comisie. Directoratele Generale Home și Just colectează date în momentul de față despre măsurile de transpunere din statele membre înaintea uh, termenului limite de pe 1 decembrie 2014, aceste date au fost colectate de către Consiliu și abia după termenul limită ele au fost transferate Comisiei. Ceea ce implică zeci de uh, uh, uh decizii care trebuie convertite acum. Deci este o muncă uriașă și cu ocazia următorului raport anual, noi vom putea să intrăm în mai multe amănunte în această privință. În ceea ce privește accesul la informații, apropo de eventualele uh, încălcări ale dreptului comunitar sau potențiale încălcări și chestiunile de transparență. Comisia a considerat că Parlamentul European și cetățenii aveau tot dreptul să primească o cantitate suficientă de informații despre aceste proceduri. Pe de altă parte, așa cum a fost uh, confirmat de către CEJ, aceste proceduri trebuie să ofere statelor membre și uh, posibilitatea de a păstra anumite informații confidențiale. Deci, Comisia vrea să găsească soluții acceptabile, astfel încât să nu uh, influențeze în vreun fel procedura din fața curții, care și așa este lungă și costisitoare, dar nici să nu încalce dreptul la informare, un drept legitim, cum spuneam. Deci este un exercițiu de găsirea unui echilibru din punct de vedere al Comisiei. În ce privește completarea raportului anual cu alte informații, Comisia este gata să discute cu comisiile parlamentare competente și cu deputații în cadrul legal existent și dacă doriți mai multe asemenea informații, cred că vă stăm la dispoziție, deși pagina web a Comisiei oricum conține foarte multe date despre procedurile de încălcare aflate în curte de desfășurare și noi informăm uh, publicul de fiecare dată când Comisia face un nou uh, pas oficial în vreuna dintre aceste proceduri sau dacă aceste proceduri s-au încheiat. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Acum dăm cuvântul domnului Ungureanu. Thank you, Chair. Um, to put it briefly, the opinion refers. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să spun pe scurt, acest raport vizează rapoartele Comisiei pentru anii 2012-2013 privind monitorizarea aplicării dreptului UE. Comisia noastră se ocupă de uh, domeniul justiției și afacerilor interne, potrivit datelor incluse în anexe. Ne dăm seama că în 2013 au existat 44 de proceduri de încălcare, majoritatea cu privire la dreptul la azil și traficul de ființe umane. Și majoritatea cazurilor, uh, în majoritatea situațiilor, uh, procedurile de încărcare au fost lansate din cauza întârzierilor în transpunerea legislației privind uh, dreptul la azil și traficul cu ființe umane. În domeniul justiției, în 2013, majoritatea procedurilor de încărcare vizează cetățenia și libera circulație a persoanelor, mai multe uh, uh, proceduri uh, lansate cu întârziere au fost semnalate. Majoritatea, cum spuneam, sunt datorate și întârziere uh, transpunerii directivelor privind dreptul la uh, traducere și interpretare în timpul proceselor. Pentru că mai multe state membre nu au putut să trimită notificările înainte de expirarea termenul, termenului limite stabilit în directivele respective. Putem să observăm, după lectura acestor rapoarte, că statele membre depun eforturi serioase ca să rezolve aceste uh, proceduri de încălcare uh, într-o fază timpurie, să nu se ajungă neapărat în fața uh, curții de justiție. Și noi credem că ar trebui să se depune eforturi și mai devreme, înainte chiar ca procedura de încălcare să fie lansată. Comisia oricum trebuie să își dubleze eforturile pentru a acorda sprijin statelor membre în eforturile lor de transpunere, oferind uh, um, linii de orientare, tabele de marcaj, uh, tabele de corespondență și așa mai departe. Însă putem să observăm că informațiile cu privire la uh, aplicarea dreptului UE în general și în special în domeniul justiției și afacerilor interne ar trebui să fie mai structurate, mai detaliate, mai transparente și mai accesibile. În aviz am sugerat ca raportul de monitorizare anual să fie completat de alte măsuri care să permită Parlamentului să fie informat uh, în mod uh, mai uh, exhaustiv și mai constant. Trebuie să vedem care sunt cele mai bune căi de a atinge acest obiectiv. Trebuie să folosim uh, instrumentele de comunicare deja existente pentru a mări transparența și pentru a garanta un acces nelimitat uh, uh, la informații. În concluzie, mm, bineînțeles că sunt deschis pentru toate ideile și propunerile colegilor și uh, aștept să lucrez cu raportorii din umbră cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Ungureanu. Mulțumim domnule Ungureanu și acum uh, doamna Ghion va urma la cuvânt. apoi raportorii din umbră. Doamna Ghiom este prima. Mulțumesc. Nu sunt chiar raportorul din umbră, nu oficial, în orice caz, în locul colegului care trebuia să vină și nu a ajuns și de aceea voi vorbi în numele dumnealui pentru a mulțumi înainte toată domnului raportor și comisiei pentru acest raport. Vreau să spun că domnul Baie este de acord cu mare parte dintre prioritățile menționate în avizul prezentat de către domnul Ungureanu și este vorba îndeoseb de transpunerea în practică a pachetului privind azilul și Uh, dreptul la apărare. În egală măsură este vorba și de transpunerea în practică a instrumentelor juridice adoptate în domeniul justiției și afacerilor interne, lucru care îi se pare de dorit. Și de asemenea ar dori să insiste și asupra trei aspecte. Primul dintre acestea este esențial să se accelereze transpunerea directivei privind preîntâmpinarea traficului de persoane și cred că s-a vorbit despre acest lucru. Încălcarea demnității umane este este un lucru de nesuportat, iar domnul raportor vorbește despre acest lucru în textul dumnealui, însă trebuie să se insiste, spune domnul Baie, asupra acestei nenorociri care se tot repete în Mediterana și de aceea statele membre trebuie să-și îndeplinească obligațiile și să fie implacabile cu traficanții și să ocrotească victimele, pentru că, din păcate, numărul lor crește dacă stăm să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima vreme. Însă, e clar că măsurile de austeritate impuse de către UE statelor membre au redus, uh, prin reducerea costurilor bugetare, și capacitatea de reacție a administrațiilor și de posibilitatea de a respecta prevederile juridice ale UE, ceea ce arată care sunt efectele perverse ale austerității asupra construcției europene. Și în al treilea rând, în al treilea rând, dacă s-ar putea eventual ține cont de programul Comisiei Uh, numit REFIT pentru o bună aplicare a legislației, uh, pentru că niciun fel acest uh, program nu trebuie să aducă atingere drepturilor lucrătorilor și nici cetățenilor în materie de sănătate, siguranță, așa cum prevede Carta Drepturilor Fundamentale, cu mulțumiri din partea domnului raportor și mulțumiri și din partea mea. Mulțumim, doamnă Guillaume, doamna Hizmanova. Da, Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, înainte de toate aș dori să felicit pe raportorul nostru pentru rezultatele sale și în același timp aș dori să-i mulțumesc pentru că n-a depășit atribuțiile atribuite uh, conferite mai degrabă de către comisia noastră, lucru care mi se pare uh, foarte important. Practic, uh, aceasta este esența activității noastre și mi se pare că se poate de important pentru că vorbim despre viețile cetățenilor noștri. Însă, având în vedere acest lucru, este foarte clar că ambele rapoarte anuale înregistrează, de fapt, un număr redus de proceduri, de proceduri încălcate, de fapt, proceduri comunitare, însă Um, ceea ce ne îngrijorează este că se înregistrează întârzieri. Sunt uh, de acord că este extrem de important pentru legislația UE să poată fi transpusă în practică în mod oportun și eficient. Și uh, mi se pare că e important acest lucru și pentru funcționarea sistemului de azil și pentru combaterea traficului de persoane. Firește, Comisia Europeană este cea care asigură respectarea tratatelor, însă aș mai spune și că totuși ar trebui să fie mm, uh, totuși un pic mai atentă la și mai fermă la respectarea și garantarea drepturilor omului și care drepturilor omului. Mulțumesc. Înainte să dau din nou cuvântul raportorului, vreau să vă spun că în temeiul Convenției Cadru și Acordului Cadru cu Comisia, Uh, pe lângă aceste uh, rapoarte privind aplicarea dreptului uh, comunitar, Comisia va pune la dispoziția Parlamentului o serie de informații referitoare la toate procedurile de încălcare. Așadar, acest lucru se poate face de către Comisie, deoarece lipsește, lipsește în prezent. Și acum o să dau din nou cuvântul domnului raportor. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Ungureanu. Uh, thank you. Madam Chair, just... Mulțumesc, doamna președinte. Ce să zic, mulțumesc și eu antevorbitorilor pentru... And, uh, some points have been already taken on board. Looking forward... Pentru observațiile făcute și aștept să putem conlucra de acum încolo. And uh, good work. The deadline for... Felicitări! Termenul de depunere a amendamentelor este 19 mai, adică săptămâna viitoare la ora 12 și vă mulțumesc. Mai avem timp, o grămadă de fapt, 25 minute. <laughs> so we, we have to suspend the meeting, yes? The colleagues should be here in five minutes, actually. O să ajungem în 5 minute următorul vorbitor, nu știu dacă poate vreți să vă opriți 5 minute. Uh, we will uh, look at the, at the Ok, I have to suspend the meeting. Trebuie să opresc în ședința timp de 20 de minute. Mulțumesc. Let's continue. Haideți să mergem mai departe. Continuăm cu dezbaterea de astăzi. Mergem mai departe și trecem la punct de pernă zi. 19 and, uh, and 20. We have uh, reports from the Avem aici rapoarte din partea Comisiei on the progress in Romania under the Vorbim despre progresele înregistrate în România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare și de asemenea progresele înregistrate în cadrul acelor mecanism MCV în Bulgaria. Aceste mecanisme au fost create la momentul aderării celor două țări în anul 2007, adică și s-a convenit că era nevoie să se facă în continuare o serie de eforturi pentru a uh, compensa neajunsurile din reforme în justiție, combaterea corupției, combaterea crimei organizate, iar prima fază uh, verification mechanism took place from 2007-2012. Și e vorba despre uh, mecanismul și evoluția acestea din 2007 până în 2012 și de asemenea transpunerea în practică a modificărilor înregistrate, precum și aplicarea coerentă a legislației precum și asigurarea unui sistem judiciar, a unei justiții independente, practic, independente, practic. În ianuarie 2015, Comisia a dat publicității raportul interimar referitor la aceste mecanisme pentru fiecare țară în parte, MCV pentru România și MCV pentru Bulgaria, pentru a vedea combaterea corupției, respectiv combaterea crimei organizate. Avem aici reprezentantul Comisiei, în persoana șefului de unitate, William Slav, și o să îi și dau cuvântul pentru ca dumnealui să prezinte uh, raportul privind cele două țări. Doamnă președinte, distinși europarlamentar, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat uh, posibilitatea de a prezenta rapoartele comisiei. După cum a spus doamna președinte, au fost adoptate în data 28 ianuarie anul acesta. Uh, comisia urmărește cu mare atenție fiecare dintre cele două state și noi le analizăm separat, așa încât o să le tratez separat. Voi porni cu Bulgaria și uh, cred că se impune să remarcăm faptul că vorbim despre rapoarte anuale în acest moment, iar Comisia încearcă să uh, ține cont de împrejurări, precum și de rezultatele din ultimele 12 uh, luni. Așadar, aceste două rapoarte până la urmă Uh, acoperau anul calendaristic 2014. Observațiile vizează anul 2014. Bulgaria, așadar, raportul pe anul acesta consideră că progresele realizate în Bulgaria sunt lente și în același timp se arată că există o situație politică schimbată, deci care suferit modificări, s-au făcut etape, s-au parcurs etape importante în sensul că au fost identificate o serie de probleme și s-au um, configurat anumite soluții. Strategia de reformă judiciară este cea mai importantă dintre aceste măsuri și din acest punct de vedere raportul scoate în evidență o serie de verificări ce trebuie făcute în următorii ani. Însă, în ceea ce privește modificarea mentalității politice, pentru că aici este nevoie de măsuri, acest lucru chiar ar trebui să aibă caracter prioritar, iar raportul insistă pe profunzimea modificărilor care trebuie să se înregistreze astfel încât uh, aceste uh, teste să fie trecute. În ceea ce privește Bulgaria, MCV-ul e în calcul trei aspecte, reforma judiciară, uh, corupția și crima organizată. Începem cu reforma justiției. MCV-ul în acest caz uh, se concentrează pe o serie de standarde care vizează pe magistrați, cum ar fi probleme legate de etică, independență și uh, moralitate, și partea de gestionare a modului în care decurge procesul de justiție. De asemenea, din raport se constată că s-au înregistrat uh, o serie de etape manageriale importante, de pildă dacă să ne gândim la volumul de muncă și cum este repartizat, însă ceea ce este cel mai important este noua strategie concepută de guvern referitor la sistemul de justiție. Acest lucru urmează, decurge, să spunem, din o serie de recomandări care au fost făcute în alte variante ale rapoartelor MCV și uh, Uh, el a fost uh, acceptat, a trecut prin Parlamentul Bulgar fără amendamente, însă uh, acum întrebarea care se pune este și măsura în care această strategie o să se și regăsească în practică, pentru că altfel în raport se mai arată că se înregistrează în continuare controverse în domenii cum ar fi numirile pe post și, bineînțeles, durata proceselor, durata analizării unui dosar instrumentării unui dosar, pentru că acest lucru face obiectul monitorizării în următorul an, în 2015. Corupția acum, aici light motivul este um, combaterea corupției, necesitatea de combaterea corupției și se uh, vede acolo că nu sunt dosare, deci nu sunt în curs de instructare, de instrumentare, dosare de corupție și deci nu se ajunge la faza în care sistemul de justiție nu se trece de procuror pentru că judecătorii nu pot pronunța hotărâri. De asemenea, este nevoie de o serie de etape foarte importante. Uh, vom verifica acest lucru și vom considera că ei vor avea um, un progres real în Bulgaria de-abia când vor avea uh, nume grele care să ajungă în fața justiției. Un alt aspect se referă la strategia națională anticorupție. La momentul publicării raportului, uh, noi am semnalat acolo că există câteva prime semne, dar existau și o serie de neajunsuri în ceea ce privea modul în care se mișca guvernul. De atunci și până acum, uh, guvernul bulgar a venit cu o nouă strategie și vedem că în ceea ce privește punerea în practică, asta deja este subiectul cel mai important care interesează pe anul viitor. Și acum crima organizată, în mod analog, în acest domeniu uh, sunt o serie de reforme de instituționale de justiție care nu sunt vizibile, care nu au fost făcute, rămân în continuare tot felul de lacune care Uh, din păcate, nu permit procurorul să-și facă treaba. Lacune cum ar fi riscul ca pur și simplu să se sustragă urmăririi penale uh, cei care sunt puși sub urmărire. Um, și sunt o serie de măsuri care sunt luate în calcul. În orice caz, vorbim despre atribuirea reală a răspunderilor, uh, pentru că nu vedem rezultate concrete și pentru că nu există continuitate Există foarte multe modificări în fruntea instituțiilor vizate. De asemenea, există o serie de, uh, de pildă, s-au schimbat uh, echipele la Ministerul de Interne, s-a schimbat ministrul, s-au schimbat serviciile de informații, s-au tot schimbat, peste tot schimbări în funcții și acest lucru, de fapt, periclitează buna funcționare a progreselor înregistrate. Distinși europarlamentari, puteți foarte bine citi textul integral dacă doriți acest lucru și acolo veți vedea și dumneavoastră că se pune accentul pe cât de important este să se recunoască problemele și identificarea soluțiilor pentru a le combate și în egală măsură um, prezența unor rezultate. Acum, România. Aici avem două domenii pe care ne concentrăm, reforma sistemului judiciar și combaterea corupției. Uh, Începem cu sistemul judiciar. Avem aici o serie de elemente care revin din raportul precedent și care vizează independența numirilor pe post în sistemul judiciar și mai ales respectarea um, hotărârilor pronunțate de instanță. Se vede în acest raport faptul că s-au făcut uh, eforturi, dar în egală măsură mai sunt lacune și ele sunt prezentate în raport. În egală măsură încercăm să anticipăm unele dintre încercările uh, pe care vor trebui să le treacă în acest domeniu. Ca să vă dau un exemplu, deși există câteva posturi importante pentru care trebuie să se numească persoane cheie în cursul acestui an, Ă, totuși, este un an foarte important ca să ne asigurăm că se respectă regulamentele în vigoare pentru a asigura bună aplicare a procedurilor anul viitor. Ceea ce mi se pare foarte important, o evoluție semnificativă. Constatăm uh, ultima fază în ceea ce privește modernizarea codurilor de procedură civilă și penală din România. Acest lucru a, a, um, a uh, creat uh, totuși o povară majoră pentru guvern, pentru sistemul judiciar, iar comisia poate să citească din raport modul în care a reacționat sistemul, Practic, um, putem considera însă că a fost gestionată schimbarea cu mult succes, au reacționat bine, însă la începutul anului viitor, dacă vor trece cu bine și de acestea, dacă vor duce procesul până la bun sfârșit, putem considera că reforma a fost bine realizată. Integritate acum, în prim raport se referă la um, la palmaresul, să zicem, Agenției DNA, Agenției Naționale de, eh, pardon, ANI, Agenției Naționale de Integritate. Eh, în același timp se încearcă acum un nou parcurs pentru a se poate, o nouă procedură pentru a se face o verificare ex ante pentru a evita conflicte de interese în licitațiile publice, astfel încât să se evite acest tip de probleme ca să nu se mai întâmple în faza de dinainte de lansare a procedurii de licitație. De asemenea, tot la integritate, un element care a fost scos în evidență în rapoartele precedente, este vorba de despre respectarea hotărârilor instante în legătură cu uh, probleme de incompatibilitate, de integritate în Parlamentul României. Există sperat că noul statut al parlamentarilor va duce la o respectare și aplicare, punere în executare de către Parlament a hotărârilor instante, însă, din păcate, um, în raport uh, nu putem spune că acest lucru se întâmplă. În ceea ce privește corupția, corupția la nivel înalt, uh, în raport se insistă pe faptul că există un uh, palmares constant în sensul că sunt puși sub urmărire nume grele în dosare de corupție. Um, DNA și în alta curte de casate și justiție în continuare reprezintă cele două instituții care au rezultate uh, remarcabile în acest domeniu și pentru al doilea an consecutiv în raport se scoate în evidență, se scoate în evidență parmaresele acestor două instituții, rezultatele obținute care au un bilanț care ne arată că a început să prindă rădăcini procesul de reformă. Rămân în continuare o serie de probleme, uh, inclusiv exercitarea de presiuni politice asupra procurorilor, o serie de incoerențe în ceea ce privește uh, modul în care Parlamentul procedează la ridicarea anumitor imunități și, în același timp, modificările necesare la nivelul cadrului juridic sau modificările pe care încearcă să le facă la nivelul cadrului juridic. De asemenea, există o provocare majoră, dar în continuare de soluționat aici, însă s-au făcut progrese în ceea ce privește um, dos, evoluția unor dosare. Licitațiile publice rămân în continuare un domeniu important. În ceea ce privește administrația publică acum, Strategia Națională Anticorupție în continuare vine cu un cadru care este foarte util pentru măsurile de prevenire și, de asemenea, acest raport ne arată modul în care evaluarea riscurilor și o bună țintire a obiectivelor ar putea să fie de folos, însă e nevoie de eforturi în continuare. În cazul României, acest raport analizează îndeosebi faptul că vorbim despre durabilitate, că vorbim de o soliditate, de progrese și um, acestea pot fi considerate a fi aspecte consolidate, iar uh, uh, Ceea ce putem spune este că uh, această reformă, într-adevăr, vrem prinderea de cine și parcursul este unul ascendent și este un lucru important și de aceea raportul insistă pe nevoia de a continua acest parcurs și în cursul următorului an. În concluzie, Comisia este de părere că aceste două rapoarte reflectă un consens extins. În primul rând, este vorba despre procesul pe care îl folosește Comisia este clar că este un proces amănunțit care urmărește strângerea de informații din mai multe surse, Firește că cele două guverne vizate, precum și autoritățile judiciare și agențiile naționale și ONG-urile, uh, grupurile de reflexie de experți de tip think tank și experți comunitari, cu toții sunt vizați. În al doilea rând, uh, barometrul european, care a fost realizat uh, anul trecut, arată un sprijin foarte clar pentru MCV. 73% dintre cetățenii bulgari și 83% dintre români au spus că măsurile UE trebuie să continue până în momentul în care Eh, țar, țările lor, eh, România și Bulgaria, vor ajunge la standarde comparabile cu alte eh, țări membre ale UE. Și, în sfârșit, aceste rapoarte au făcut și obiectul unei analize amănunțite la nivelul Consiliului, în sensul că s-au adoptat o serie de concluzii în martie 2015, iar concluziile sprijină recomandările făcute în cele două rapoarte și, în același timp, salută intenția de a continua cu monitorizarea acestei situații îndeaproape. Sper că aceste rezumate v-au fost de folos, în sensul că au făcut o prezentare necesară, poate, comisiei și vă stau cu bucurie la dispoziție dacă doriți amănunte suplimentare referitoare la oricare dintre subiecte. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, now I open the floor for the discussion. Mulțumesc foarte mult. Deschid cu dezbaterea acum și dau cuvântul doamnei Zippel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pe mine mă bucură în primul rând faptul că noi discutăm acest subiect aici, ne preocupăm de progresele care există în domeniul justiției, dar aș avea câteva întrebări de completare. În acest raport se discută de faptul că România este într-o ultimă etapă, ultima etapă ce a fost introdusă și că e necesară observarea pe mai departe. Nu pun sub semnul întrebării acest lucru, dar vorbesc din experiență și vă spun că în diferite domenii politice nu e întotdeauna așa că dacă o lege europeană e uh, transpusă, dacă o lege europeană există, e și transpusă cum trebuie. Și atunci mă interesează dacă există un calendar. Există un calendar uh, cu care să ne fi înțeles cu statele membre ca să lucrăm pe acesta, ca să ne dăm seama când anume vrem ca anumite capitole să fie încheiate în așa fel încât să avem în fața ochilor finișul. Vedem că mai multe state membre se chinuie să transpună anumite acte normative discutăm despre tabloul de bord cu privire la justiția europeană, EU Justice Scoreboard. M-ar interesa, de exemplu, care sunt criteriile de verificare dacă ceea ce este stipulat negru pe alb în lege se regăsește și în practică. În acest element, în acest uh, context este remarcabilă următoarea afirmație. Trebuie să constatăm din ce moment România și Bulgaria ajung la un nivel egal sau comparabil cu alte state membre care sunt în situație comparabilă. Ce înseamnă situație comparabilă? Ce înseamnă nivelul diferențiat la uh, capitolul justiție între statele membre? Chiar nu înțeleg ce se spune cu asta, spune vorbitoarea. Și, repet, mă interesează dacă există un calendar, până când să prelucrăm ce și care sunt criteriile concrete. Sunt criterii care sunt valabile și în cazul aderării, sunt criterii valabile uh, și preluate din tabloul de bord, sunt criterii pe care să le putem utiliza în cazul tuturor statelor membre pentru a ajunge la rezultate comparabile? Mulțumesc! Domnul Șogor are cuvântul acum. Thank you, Chair. I just... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să Felicit Comisia. Cu privire la sistemul de justiție din țara mea, fără a proteja pe corupții din plan local sau regional, vreau să spun că uneori mi se pare că e un fel de telenovelă este europeană despre cum funcționează justiția. Cazurile recente arată însă că nu mai e vorba de o telenovelă. Uitați-vă în presă, vedeți care sunt acuzațiile și după amează vă dați seama că doar jumătate din ele sunt valabile. Nu e o telenovelă când ești primar și la patru dimineața ești trezit pentru a te uh, pentru a fi arestat, uh, asta de față cu cei cinci copii minori ai tăi. Adică, uneori, de dragul muncii eficiente, pare uh, ca victimele colaterale din Europa de Est să fie mult mai numeroase decât ai aștepta, nu-i așa? Doamna Huismanova are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mecanismul a fost introdus în anul 2007. Asta pentru a ne ajuta să depășim problemele din sistemul de justiție. Recomandările Comisiei au avut la un moment dat un efect pozitiv, dar mă, mă tem că între timp lucrurile s-au schimbat. De-a lungul anilor am văzut că există diferențe între uh, ceea ce se constată în raport și recomandările. Recomandările sunt mai degrabă folosite în scopuri politice decât în scopuri de reformare. Poporul bulgar a obosit pentru că ne concentrăm mereu doar asupra statelor ultime aderate. Dacă aceste uh, recomandări s-ar adresa tuturor statelor membre, mă gândesc că ar apărea tot felul de nereguli și că ar ieși la lumină tot felul de nereguli. Nu au fost observate în mod egal, de exemplu, drepturile minorităților în toate statele membre. În anul 2014, Comisia a prezentat un aviz, de fapt o comunicare cu privire la ce criterii trebuie să fie respectate, dar mi se pare că aceste criterii nu sunt egale pentru toate statele membre din Uniunea Europeană. Noi, cei de la ALDE, am pus următoarea întrebare. Avem nevoie de un cadru cu principii și drepturi fundamentale ale oamenilor. La trei luni după depunerea aceste, acestui document, acestei scrisori, Comisia n-a făcut nimic, nicio, nu ne-a dat nicio reacție. Am așteptat un răspuns. Mulțumim. Are cuvântul domnul Radec. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, за пореден път България е сочена... Doamnelor și domnilor, încă o dată Toată atenția e îndreptată către Bulgaria pentru că se discută despre corupție, crimă organizată. Concluziile raportului MCV sunt cuplate automat și de aderarea la spațiul Schengen. Asta pe motive de politică internă mai degrabă. Date fiind problemele descrise în raportul din februarie 2014 cu privire la combaterea corupției în Uniunea Europeană, noi tragem următoarele concluzii. Se, 76% din cetățenii chestionați au spus că ei știu că există corupție, deci problema este una comună. Statele membre par să uite care le sunt obligațiile când vine vorba de respectarea principiilor democratice și a statului de drept ar putea Comisia să creeze un mecanism intern pentru aplicarea statului de drept pretutindeni? Din păcate, iată, statele membre nu au fost de acord să facă obiectul unui asemenea control. De ce? Pentru că pentru asta ar trebui să depună eforturi infinite pentru combaterea crimei organizate și a corupției. Comisia vrea să poarte un dialog informal cu toată lumea, dar să mențină MCV cu România și cu Bulgaria. E un uh, exemplu al dublei măsuri foarte clar. Și asta pentru că în continuare e vorba de criterii politice. Până la urmă am văzut că se discută despre amendamente juridice în domeniu, am văzut că există consultări acum pentru a schimba Constituția din Bulgaria, asta pentru funcționarea sistemului judiciar. Ridicarea mecanismului însă ar arăta că se acordă guvernului un vot de încredere. Ar fi ceva concret, nu doar cuvinte. Aderarea la Schengen, de asemenea, ar fi încă o dată o dovadă de tratament egal aplicat tuturor statelor membre. Comisia Europeană adesea a transmis următorul mesaj. Țara a, uh, întrunește toate criteriile de aderare și, în ciuda presiunii migraționiste, reușește să protejeze frontierele de est cu succes. Doamnelor și domnilor, eu nu pot decât să sper că va fi ultima dată în care să discutăm despre MCV pentru Bulgaria și nu pot decât să sper că în curând ne vom putea bucura de apartenența la familia Schengen. Doar astfel statele membre vor arăta că privesc Bulgaria ca fiind un partener egal. Doamna Nicolai. I will speak in Romanian. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest mecanism juridic este un mecanism juridic sui generis din punct de vedere al dreptului european, fără niciun fel de suport în tratatele Uniunii Europene. Este un mecanism acceptat de cele două state membre, din păcate impunând inițial patru benchmark-uri care au fost extinse de la raport la raport în raport de interesele politice, fără existența unor criterii clare de evaluare. Nu este traducere, dar în engleză. Uh, unfortunately, we start with four benchmarks and after... Din păcate, am început cu cele patru criterii. Apoi Comisia a extins totul și către celelalte capitole din justiție. Administrația și reforma din justiție nu înseamnă doar uh, ceea ce se întâmplă în domeniul penal, ci și în domeniul civil și, din păcate, nu avem niciun stimulent ca să schimbăm uh, sistemul de justiție civilă. Mentalitatea politică nu e o problemă, e o problemă de, mental, de politică internă se discută despre necesitatea de a schimba mentalitatea. We, uh, we have a clear implication. Implicațiile sunt foarte clare în viața politică și acest lucru este în continuare inacceptabil. Și mai este și principiul justiției, nu-i așa? Ce înseamnă uh, respectarea justiției? Nu este vorba de respectarea justiției când justi- accesul la justiție este negat. Vedem, din păcate, că există multe instanțe de judecată uh, vechi de 10-12 ani. În urmă cu trei zile s-a lansat un nou proces față de Traian Băsescu, fostul președinte, cu patru capete de acuzare. Se ocupă de asta DNA-ul. Dar iată că astăzi, uh, din, pe criterii de um, viciu administrativ, nu s-a putut uh, continua cu asta. mi se pare că trebuie să fixăm niște condiții și criterii clare, niște norme stricte, în așa fel încât să avem o strategie de ieșire. Pentru că utilizăm acest mecanism, nu așa, ca instrument de presiune politică la nivelul statelor membre. Colegii mei din Bulgaria vorbeau și de problematica Schengen. Ce înseamnă asta? Da, avem uh, standarde duble, dubla măsură față de cetățenii europeni, ceea ce este absolut inacceptabil. Inacceptabil pentru Uniunea Europeană și inacceptabil pentru protejarea valorilor și normelor noastre. Din păcate, acest mecanism uh, instaurat pentru România și Bulgaria transformă aceste două state în state periferice, de mâna a doua. Este inacceptabil și pentru noi ca politicieni, dar în primul rând pentru poporul pe care îl reprezentăm în această instituție. Și nu este o chestiune judiciară, doar. E clar, avem nevoie de reformă justiție și administrație, avem noi provocări, avem un nou tip de societate, avem uh, noi tipuri de informație și e clar că trebuie să ne modernizăm sistemul de justiție. Dar acest lucru e folosit ca manevră de presiune politică. Nu poți să uh, dai vina pe Parlament pentru vot. Nu se acceptă asta nicăieri în lume. Și nu pot să consider pur și simplu că mentalitatea Parlamentului este, de fapt, problema și că acolo e blocată administrația și justiția. Mulțumim, doamnă Nicolai. Mi s-a spus că după această mică problemă, interpretarea din română funcționează. Nu, nu, nu, nu a fost necesar. Mulțumesc, doamnă Wimberg. Eh, framstegsrapporten visar att Rumänien har problem. Mulțumesc. S-a arătat că România are câteva probleme în combaterea corupției. Aceasta ar trebui să fie prioritatea principală a țării respective. Trebuie să facem tot posibilul pentru a construi o relație de încredere în rândul cetățenilor României față de sistemul de justiție și să susținem pro acest proiect anticorupție am văzut cum uh, Parlamentul European a avut o atitudine refractară față de aceste indicații. Există o lacună mare între țări precum România și țări precum Suedia, din punctul de vedere a standardelor sociale, economice și al corupției. De fapt, asta arată ce proiect eșuat este Europa. Vorbitoarea spune, există unele țări înstărite care trebuie să plătească factura pentru țările conduse de corupție. România clar nu funcționează așa cum ar trebui, pentru că o mare proporție din populație cere bani pe străzile Europei, cerșind. Mulțumesc, domnul Draghici. Draghici, mă scuzați. Actually, <clears throat> I, I, uh, I was intending to talk about uh, the MCV, but... Aș fi vrut să vorbesc despre MCV, dar pentru că a fost vorba de cercetorii din stradă, eu sunt din minoritatea romă, acest subiect mi este foarte sensibil. Eu știu foarte bine care este situația cercetătorilor rom. Nu cred că sunt atâția cercetători în Suedia, atâția cercetători romi, în așa fel încât Suedia să plătească factura pentru noi. Nu prea cred. Și nu cred că în Parlamentul European ar trebui să facem asemenea discriminări. Și poate că avem nevoie de un MCV uh, pe discriminare pentru Suedia. De ce nu? Eu, Mr. Pavel. Mulțumesc, domnul Pavel. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu era domnul Drăghici, interveneam și eu pe ce spunea colega noastră. Uh, vreau să vorbesc în schimb despre MCV și mă bucur că avem și tra, uh, traducători din română în engleză. În primul rând, acest MCV a fost folosit în scopuri politice de prea mult timp, de mai mult de imediat sau imediat 10 ani de zile. De aceea va trebui și asta vă propunem noi și Comisiei, definirea clară a obiectivelor acestei agende, convenirea unor criterii comune de evaluare a obiectivelor, eliminarea din agenda a obiectivelor atinse atunci când există garanții de sustenabilitate a evoluțiilor și excluderea posibilității ca elemente ale MCV să fie utilizate pentru menținerea României și Bulgariei în afara spațiului Schengen. Acest mecanism se aplică doar pentru două țări state membre, nu pentru 28. Și acest mecanism este folosit pentru a ține două state din 28 în afara spațiului Schengen. O agendă realistă de eliminare a MCV-ului într-un orizont de timp comun agreat de către Comisie și Guvernul României. Acestea sunt lucrurile care le propun eu și mi le doresc pentru cei care m-au trimis aici. Vă mulțumesc mult! Thank you. Uh, Mr. Ingurianu the last intervention if yeah. anybody else. Uh, thank you. Domnul Ungureanu, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește mecanismul în sine, este evident că România nu se află acum pe o poziție defensivă, nu mai are motiv să fie pe poziție defensivă. Cadrul legislativ a fost adoptat de mult timp și zi de zi luptăm împotriva corupției. A devenit o regulă în România este evident că înainte aceste recomandări aveau un impact pozitiv, însă nu se mai poate să continuăm așa de la an la an. Este un fel de inerție acest mecanism. Există oare pericolul ca acest mecanism să devină unul permanent? Pe de altă parte, ar trebui să știm că Comisia deja a declarat că ar fi trebuit să expire valabilitatea acestui mecanism înainte de expirarea ultimului mandat. Eu cred că ar trebui să se vorbească cu autoritățile din România și în Bulgaria, să se stabilească o foaie de parcurs, astfel încât să nu se mai folosească acest mecanism. În încheiere, vreau să spun că acest mecanism a fost benefic pentru România, însă trebuie totuși să se ajungă în mod logic la sfârșitul vieții sale. Pentru că altfel vor exista multe bănuieli, multe suspiciuni și se va folosi acest mecanism drept un pretext pentru a păstra uh, România și Bulgaria în afara spațiului Schengen. Și îmi pare rău să spun că asta însemna să pedepsim milioane de oameni în România și în Bulgaria. Pentru ce? Pentru, pentru că alții consideră că ei întotdeauna greșesc. Mulțumim, domnule Ungureanu. Dau cuvântul comisiei acum. Thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc uh, Doamnelor și domnilor deputați care au luat cuvântul despre acest raport, câteva comentarii din partea mea ca să răspund la cele spuse de dumnealor. Eu cred că acest mecanism este ceva ciudat în familia statelor membre. Însă ca să înțelegem de ce s-a întâmplat așa, de ce a apărut acest mecanism, trebuie să ne gândim uh, când a fost el creat și să ne gândim ce s-a întâmplat în momentul în care aceste două state au aderat la Uniunea Europeană. Toți partenerii europeni pe vremea aceea au spus că trebuia să existe un asemenea mecanism și exista o serie de criterii și că mecanismul urma să fie folosit atâta timp cât nu erau îndeplinite aceste etaloane, aceste criterii. Așa cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, în 2012 am putut să evaluăm progresele pe o perioadă mai lungă, respectiv de 5 ani de zile, și sentimentul comisiei este că acest mecanism a fost uh, în mod constant uh, benefic celor două state membre în acest uh, proces pentru a atinge respectivele criterii. Și cred că este realist să spunem că datorită uh, mecanismului de evaluare, statele membre au putut să respecte termenele limite stabilite pentru reforme legislative și că este în continuare un stimulent. Comisia, așa cum s-a spus, nu încurajează în niciun fel uh, să se oprească aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen din cauza concluziilor din mecanisme. Sunt două procese complet separate și nu ar trebui să se facă vreun, vreun amalgam. Câteva puncte. Apropo de uh, legătura cu cadrul privind uh, statul de drept Acest cadru legislativ pentru statul de drept trebuie înțeles ca fiind un mecanism uh, activ, în vigoare, dar care nu poate să fie activat decât în niște circunstanțe foarte speciale, ca să reacționăm la un eveniment anume. Însă acest mecanism nu prevede vreun uh, dialog la Consiliu sau nu se poate spune că libertatea de acțiune a Comisiei este restrânsă uh, în ce privește aplicarea acestui mecanism, pentru că deocamdată nu au apărut asemenea circumstanțe deosebite. Deci, ce se întâmplă la Consiliu este un proces complementar față de munca Comisiei. Nu, e, nu rezultă din uh, discuțiile de la Consiliu vreo constrângere pentru comisie. În sondajul pe care l-am comandat noi Eurobarometru, vreau să vă spun clar că întrebarea nu era în sensul în care să se compare statele între ele, ci mai degrabă se compara nivelul de implementare a reformelor din diferitele state membre prin întrebările adresate. Ni s-a părut că era interesant să se pună o asemenea întrebare. în cadrul unei asemenea sondaj. Evident că răspunsurile depind foarte mult de respondenți și de cum au înțeles ei întrebarea. Dar noi uh, am văzut că majoritatea celor care au răspuns la acest sondaj aveau un punct de vedere cât de cât armonizat pe tema respectivă. Mulțumim. Doamna Zipăl. Sorry, Chair. I think we will not... Doamna președinte, nu știu dacă vom primi un răspuns clar astăzi, dar aș vrea să declar următoarele. Nimeni în această sală uh, nu are vreo îndoială asupra faptului că această procedură a fost și ar putea să mai fie benefică, dar nu am auzit niciun răspuns la întrebarea dacă Comisia și cele două state membre se pun pune de acord asupra unui calendar ca să se știe cine ce are de făcut până la ce dată și nu ni s-a spus nimic despre criteriile care stau la baza verificării uh, progreselor, dacă progresele au, au fost realizate sau nu și dacă nu se face așa, nici pe viitor nu o să avem vreo posibilitate de a vedea în mod transparent dacă evaluarea progreselor se bazează pe fapte concrete sau dacă acest mecanism de evaluare urmărește și respectă alte reguli, dar nu se știe care. Vreți să răspundeți? Întreabă președinta pe reprezentantul comisiei. Da. Decizia care a stat la baza creării mecanismului nu are un calendar. Pe plan juridic nu există un asemenea calendar. Calendarul depinde de momentul în care sunt îndeplinite criteriile, aceste taloane care au fost stabilite la început. Și noi uh, evaluăm de la an la an dacă recomandările din anul dinainte au fost avute în vedere. Și în momentul în care Comisia consideră că aceste recomandări au fost îndeplinite, au fost avute în vedere, atunci se consideră că țara a făcut un progres uh, în privința respectivă. Eu. Uh, doamna Nicolai. For short, uh, unfortunately, this only the legal act. Din păcate, doar actul, singurul act juridic în care se vorbește despre acest mecanism este tratatul de aderare și erau patru condiții acolo care trebuiau respectate. Aceste patru condiții, etaloane, și uh, în momentul în care ele sunt îndeplinite, atunci acest mecanism trebuie să dispară. Dar e nevoie de voință politică ca să se dovedească că aceste criterii au fost atinse. Mulțumesc încă în dezbaterea la acest uh, punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc frumos pentru cooperare și implicare. Următorul punct, ultimul de azi dimineață, este tabloul de bord al Uniunii Europene privind justiția pentru 2015. Comisia a publicat în luna martie ultimul tablou de bord și am invitat-o pe doamna Mișu, care este uh, uh director general uh, în funcție la uh, DJ Just să ne prezinte acest raport. Good morning. Still good morning. Uh, honor... Bună ziua. dragi colegi. Am plăcerea de a fi aici uh, cu dumneavoastră. Pe unii uh, i-am întâlnit deja ieri, pe alții o să vă văd și în această după amiază. Am două zile la această minunată comisie și este o mare plăcere pentru mine. Mă bucur de asemenea și faptul că pot să vă prezint cea de-a treia, aniversarea tabloului de bord. Ați primit, pare mi se, o copie a acestui raport care a fost publicat și adoptat pe data de 9 martie. I am uh, fully aware, for me it's the first time that I come here to present this report, but I'm fully aware that uh, in this committee and with my predecessor Vreau să vă spun că Ați mai avut ocazia să discutați despre acest raport la această comisie cu predecesorul meu și vă mulțumesc pentru faptul că îl sprijiniți. Când am fost director la DG Justice, director pe justiție civilă, de fapt, am uh, început să mă gândesc la un concept despre progres. Și am început noi așa cu semestrul european. Sprijinul dumneavoastră este cât se poate de apreciat și uh, um, dumneavoastră ne oferiți energie pozitivă uh, prin rapoartele pe care le-ați redactat în ultimii doi ani și vreți să extindem această raportare cu tabloul de bord și către alte domenii dincolo de cel comercial și civil. While I will be with you on that, we need to be, uh, I have told you already, I want a scoreboard which is built. Vreau un tablou de bord care să fie construit pe date de încredere, de nădejde și care să fie uh, un exercițiu credibil. Pentru asta trebuie să lucrăm pas cu pas. Am uh, început tabloul de bord pe domeniul civil și comercial și, practic, în acel moment, criza economică era la vârf. Ne-am uh, concentrat uh, pe acest subiect și în continuare o facem, dar aș vrea să mergem puțin în trecut și făcând această incursiune să ne amintim ce este de fapt tabloul de bord european. Foarte pe scurt, este un instrument informativ care an de an prezintă o analiză comparativă de ansamblu cu privire la sistemele de justiție din toate statele membre. Noi asta ne dorim în toate statele membre. Obiectivul nu este uh, controlul uh, care să fie deținut de către comisie, și vrem să oferim asistență statelor membre pentru că acestea să își îmbunătățească sistemul de justiție, oferindu-le date comparabile în trei sectoare, calitate, independență și eficiență. Asta pentru toate statele membre. Această informație ajută statele membre să identifice posibile neajunsuri pentru a-și da seama ce trebuie făcut ca să îmbunătățească domeniul uh, civil, administrativ și comercial. Nu este un concurs de frumusețe acest tablou de bord. Nu vrem să găsim și să premiem cel mai bun sistem. În Europa avem o varietate bogată de sisteme de justiție și avem tradiții juridice importante care trebuie menținute. Dar, având un instrument care ne oferă o vedere de ansamblu cu privire la funcționarea justiției, în funcție de indicatori diferiți și în funcție de o metodologie comună, e până la urmă în interesul tuturor. Oricare ar fi modelul sistemului uh, de justiție națională, eu sunt convinsă că putem învăța multe din sistemele noastre. Tabloul de bord european e încadrat în semestrul european. E un proces anual și în curând vom adopta noile recomandări pe țară. Se va, se va întâmpla săptămâna viitoare și acolo participăm. We will have also very high... De asemenea, avem indicatori de prioritate. Eficiența sistemului de justiție nu este un lucru important doar pentru economie. Accesul la un sistem eficient de justiție e un drept fundamental, reprezintă fundația democrației europene și joacă un rol important în implementarea legislației europene și consolidarea încrederii reciproce. Pe scurt, vă voi spune ce e nou în tabloul de bord pe 2015. For the first time, the 2015 scoreboard presents a panoramic view of Oferim o vedere panoramică asupra sistemului de justiție din Uniunea Europeană. Pe prima pagină. Continuăm. În 2014 aproape toate statele membre au fost angajate sau deja anunțaseră reforma sistemului de justiție. Anul 2014, per total, a fost anul în care mai, mai mult au fost anunțate reforme decât adoptate. Însă noi știm că procesul de reformă durează. Ce înseamnă asta? Mișcarea de reformă se va dezvolta în continuare în anii ce vor urma. Am nădejdea că tabloul de bord pe justiție va însoți procesul de reformă. Justiția reforma în justiție are diferite obiective. Vedeți uh, în uh, graficul pe care l aveți în prezentare. Vrem uh, să fie implementate noile tehnologii de comunicare și informație în instanțe, în anumite locuri. În alte locuri e nevoie de noi structuri, noi reforme structurale. Vrem să reformăm sau să simplificăm normele de procedură. Un al doilea element nou în tabloul de bord din anul acesta este faptul că ne-am axat pe o mai bună informație cu privire la calitatea sistemului de justiție. Sistemul, uh, eficiența sistemului este importantă, dar nu autosuficiență. Calitatea și independența sunt alte două componente cheie pentru un sistem eficient. De aceea, anul acesta, scor, tabloul de bord și-a lărgit numărul de factori pe care îi analizează în vederea îmbunătățirii calității sistemului judiciar. A venit și cu noi indicatori și vă dau câteva exemple. Ne interesează cota femeilor judecători. Ne interesează calitatea procedurilor online de uh, litigiu, care sunt instrumentele de comunicare cu cetățenii sau cu presa în ceea ce privește metodele de soluționare alternativă a litigilor, SAL, și cum sunt promovate salurile în fiecare stat membru. Performanța statelor membre în ceea ce privește calitatea justiției variază foarte mult, asta în funcție de indicatori. Per total, vrem să consolidăm eforturile pentru a menține calitatea justiției. O altă evoluție interesantă în tabloul de bord din acest an se referă la independența justiției. Parlamentul European a dat o rezoluție în anul trecut în care sublinează importanța dezvoltării acestui ultim element. Tabloul de bord din acest an oferă informații actualizate și extinse în ceea ce vește clauzele de garantare, în așa fel încât să fie protejată justiția în anumite situații în care se confruntă cu un risc. Tabloul de bord, pentru prima dată, prezintă o comparație a compozițiilor și prerogativelor principale din domeniul justiției în Uniunea Europeană. Această informație poate să fie deosebit de utilă statelor membre care au în vedere acum o reformă. E important că există aceste date comparabile pentru crearea, de exemplu, de organisme independente în justiție. Un alt element inovator este faptul că, în tabloul de bord din acest an, se încearcă identificarea unor posibile tendințe. Suntem în al treilea an și acum apar date comparabile și putem să ne dăm seama care sunt tendințele ce se conturează. Și este foarte, foarte interesant să observăm asta. Nu putem decât să sperăm că de-a lungul anilor tendințele acestea se vor dezvolta. Pentru asta însă e nevoie de o abordare constantă, exhaustivă, pentru că variațiile sunt mari în funcție de statul membru și de indicatori. Mai mult decât atât, nu întotdeauna sunt uh, disponibile date pentru toate statele membre și pentru toți anii acoperiți. Dar, per ansamblu, având în vedere că au fost state membre pentru care am avut, despre care am avut toate informațiile, au apărut câțiva indicatori uh, de îmbunătățire a eficienței. Este de asemenea foarte clar că va dura până ce să culegem roadele reformei din justiție. Dar acest tablou de bord va fi un instrument constant, așa că putem urmări procesul. Ce urmează? Ei bine, în primul rând, așa cum v-am mai spus, unii indicatori vor uh, alimenta semestrul european, precum și recomandările specifice pe țară. Apoi, purtăm un dialog continuu cu statele membre avute în vedere pentru a face o analiză în profunzime a lucrurilor pe care le-am identificat și a specificităților fiecărui sistem de justiție și condițiile în care funcționează sistemul. În al treilea rând, noi credem că unii indicatori vor fi importanți pentru definirea priorităților de finanțare și asistență prin fondurile europene structurale și de investiție. Eu cred că am reușit să îmbunătățim cooperarea. Cooperăm mult mai eficient, nu doar cu statele membre, ci și cu rețelele diferite care există și care sunt independente la nivel european, asta pentru a primi și din partea acestora know-how-ul necesar și ideile pe care le au am făcut și schimb de informații în practică, în așa fel încât să identificăm neajunsurile justiției în statele membre. Să nu uităm că suntem la începutul tablourilor de bord. toate statele membre au contribuit cu informații și noi am creat un grup expert în care să participe toate statele membre. Acolo încercăm să discutăm și să colectăm date, deci și pe această cale. După cum bine știți, am început tabloul de bord. Cu informații preliminare Acum însă am ajuns atât de departe încât obținem informații doar dintr-o singură sursă ca la început, ci din mai multe. Graficele o arată, acum avem date și de la Eurostat, de la Banca Mondială. Deci sunt surse diferite care ne ajută. Nu pentru că ne lipsesc date de la vreo sursă sau alta, ci și pentru că vrem să avem informație validată. Conchid spunându-vă că suntem departe de perfecțiune. Dar să nu uităm, tabloul de bord este un instrument în dezvoltare care crește mulțumită dialogului cu statele membre și cu dumneavoastră și contăm pe sprijinul dumneavoastră pe mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Micu, pentru această prezentare. Three colleagues who asked for, uh... Trei colegi au cerut cuvântul domnul Zdehovski, doamna Grisbeck, domnul Radek și doamna Zipel. Deci, domnul Zdehovski mai întâi. Dicu, moc krát, paní předsedkyně, za slovo. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dicu, za, za... Înainte de toate, aș dori să mulțumesc doamnei Micu pentru acest raport. E mic, Însă cred că, cel puțin la noi în sat, acolo de unde vin eu, um, Ehm, să vă spun o anecdotă, vine un oficial de la UE în sat și zice, fraților, pot să vă număr oile? Și se răspunde, pe dacă puteți să numărați câte oi am eu, vă și dau una. Ehm, așadar, atunci ce zice funcționarul? Păi, aveți șase mii de oi. Fix, în cap. Și dintre care 50 de berbeci. Și după aia, țăranul îi dă oaia, cum a zis, ia omul oaia, o mundeasă în mașină și bărbatul din țară zice, dacă pot să dau și un sfat, dacă îmi dați voie să transmiteți la Comisia Europeană, îmi dați voie înapoi dacă vă dau un sfat? Și zice uh, ă, țăranul, problema Comisiei Europene este că trimite oameni care nu înțeleg subiectul, pentru că n-ați luat oaia. Dumneavoastră ați plecat cu câinele, ciobănesc, câinele de la stână. Da? Asta era un banc. Și cred că acest lucru e specific pentru ceea ce se întâmplă, pentru că am avut și eu pățanii cu um, neînțelegerea sistemului juridic din Republica Ceha. Am impresia că acest raport a fost scris de un bou. Și mă iertați că spun acest lucru, mă iertați că l-am făcut bou, dar uh, pot să vă spun că nivelul este cu totul altul. De pildă, într-o anumită situație, mă rog, am găsit într-un dosar, erau vreo 140 de erori semnalate acolo. Vorbeam de, era vorba despre dosarul împotriva, instrumentat împotriva unui om de afaceri. Iar um, curtea a avut nevoie de vreo patru ani și jumătate ca să instrumenteze un dosar în care era o problemă de fonduri de recuperare de 150 de euro. Deci, cred că... Firme otce, který je... De pildă, avem probleme cu cazuri care țin de obligația întreținere. Je na, ten, na tuto chybu upozorněna, že z obratu... Uneori este foarte greu să poți să vezi, de pildă, care este costul de întreținere. Pentru că e foarte greu să calculezi care este suma care ar trebui să fie considerată ca punct de pornire pentru a calcula și te trezești că vine judecătorii și spune, fraților, eu uh, sunt magistrat, eu nu sunt uh, contabil. Deci nu, nu înțeleg uh, acest lucru. Uneori studenții mei la facultatea la care predau vin cu studii cantitative, nu cu studii calitative și cred că pe viitor se cere să avem o cooperare astfel încât acest raport totuși să aibă o dimensiune calitativă, pentru că dacă nu faceți decât să citați cifre, câți judecători, cât ce mai știu eu ce, câți procurori, nu asta mi se pare mie important, pentru că practic e cazul să facem comparații obiective între statele membre și încă ceva. Mai știți dumneavoastră că în Republica Cehă, cei unul dintre judecători nici nu, nu mai își continuă, nu mai continuă studiile, mai fac uh, uh perfecționare. De pildă, uh, s-a cerut unui, s-a fost întrebat un judecător din Republica Cehă să spună ce părere are despre formarea continuă uh, și a spus, păi, în general, uh, nu știu, merg la unul, două cursuri de formare pe an judecătorii. Uh, cam așa, nici nu știm la câte merg. Însă de foarte multe ori judecătorii din Republica Cehă de fapt au un trecut uh, comunist, erau judecători în uh, perioada comunistă. Și ar mai fi o problemă, și anume în Republica Cehă avem multe femei judecători, numai că acest lucru nu are nicio legătură cu calitatea actului de justiție. În, după părerea mea, eu unul aș sprijini uh, ideea ca femeile să fie prezente în cât mai multe funcții, pentru că femeile sunt mai atente, dar pe de altă parte am impresia că numărul de femei care sunt judecători, adică nu putem uh, trage nicio concluzie. Ce să spun? Nu știu câte femei judecători sunt. De pildă, în Uniunea Europeană avem foarte multe, în Parlamentul European, de fapt, avem foarte multe europarlamentărițe. Însă, numărul acesta nu este elocvent în niciun fel. Nu spune uh, da, cu ce sunt mai deștepte. Uh, la fel, nici numărul uh, faptului că avem femei judecători nu spune că sunt neapărat mai bune. De aceea, uh, un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun este că important este să ne concentrăm pe formarea continuă a judecătorilor și cred că de pildă, calitatea unui verdict pronunțat în Germania este mai bună pentru că uh, judecătorii din Germania merg toată viața la uh, cursuri, dacă trebuie să faci o comparație între Germania și Republica Cehă. De aceea, acest raport ar trebui să includă și aceste uh, concluzii, și anume că trebuie să ne concentrăm pe uh, instruire. Vreau să vă trimit studiile uh, calitative pe care le-am făcut eu, pentru că am făcut o serie de studii calitative, a durat șase ani de zile, uh, să prezentăm acest studiu și pot foarte bine să vă prezint o întreagă jurisprudență, o serie de studii de caz, pardon, uh, și puteți folosi acest lucru în raport. Deci vorbim de studii cantitative aici și nu asta ne trebuie nouă, ne trebuie studii calitative, avem nevoie de judecători bine instruiți, pentru că dacă nu, Uniunea Europeană nu o să fie mai deșteaptă decât e acum. Mulțumesc foarte mult, domnule Zdehovski, doamna Gritzbeck. Merci beaucoup. Euh. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnei director general, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o a tabelei de bord pentru justiție pe 2015. Îmi pare rău, eu abia acum am văzut acest document și l-am citit așa în mare. Oricum, este o adevărată comoară pentru că putem să obținem foarte multe informații din acest raport. Mi se pare că este un uh, instrument interesant care evident poate încă să mai fie perfecționat. Aș vrea să reacționez, dacă îmi dați voie, la unele elemente. Eu deja am fost fost uh, raportor pentru sistemele de control și ne-am gândit că am fi putut să extindem sfera de aplicare a acestui instrument ca să includem și dreptul penal. Și chiar și dumneavoastră, în prezentare, ați evocat acest nou uh, dispozitiv uh, pentru comparații între sistemele judiciare dintre statele membre. Ori, Dreptul penal este o parte foarte importantă din sistemele juridice de peste tot din Europa și mi s-ar părea foarte util dacă l-am include în acest uh, tabel. Oricum, este o solicitare pe care am adresat-o și în trecut. Un alt punct asupra căruia aș dori să insist, o, din nou o solicitare care a mai fost făcută și în trecut, dacă am putea să avem o comparație a sistemului de controlare a respectării drepturilor fundamentale din statele membre. Nu putem să ne culcăm pe laur și să trăim cu senzația că în societățile noastre totul este roz. Întotdeauna, în toate statele pot să existe uh, lacune, lipsuri sau regrese și chiar dacă pot să pare la prima vedere modificări uh, democratice, ele de fapt uh, pot să fie un atac împotriva a principiilor europene. Eu uh, pot să vă dau un exemplu. Noua lege a informațiilor secrete și a serviciilor secrete din țara mea, care a fost dezbătută în regim de urgență și a fost și adoptată și prin care se instaurează un sistem de supraveghere în masă cu pretextul luptei împotriva terorismului. Eu cred că specificitatea unei democrații este să găsească un echilibru între diferitele tipuri de libertăți. Uh, să protejăm securitatea, să luptăm împotriva terorismului, dar în același timp să nu călcăm în picioare libertățile fundamentale. Aceasta este meritul democrației și eu cred că în prezent trebuie să fim uh, uh, foarte, foarte vigilenți cu ce se întâmplă în toate statele membre. Un alt element, chiar și mai concret, dacă îmi dați voie, nu vreau să mă lungesc prea mult, dar țin să menționez și acest al treilea element. Apropo de metoda pe care o folosiți, poate că nu este metoda cea mai adecvată. Nu v-am... Uh, nu am putut să citesc tot documentul, dar am încercat să vă ascult cu atenție. Vorbiți despre decizii de justiție luate într-un stat A și care trebuie să fie puse în aplicare în statul B. Mă gândesc, de exemplu, la toate aceste proceduri apropo de custodia uh, acordată părinților, mai ales din căsătoriile mixte. Sunt proceduri foarte, foarte anevoioase în spațiul nostru european și care generează foarte multă suferință, pentru că sunt decizii de justiție care îi afectează foarte mult pe oameni și dacă nu aveți nimic împotrivă, pot să vă trimit nenumărate exemple în care aceste decizii pentru acordarea custodiei creează adevărate drame, tocmai din cauza că deciziile judecătorești într-un stat membru nu sunt aplicate și în alt stat membru. Mulțumesc. Domnul Radec acum are cuvântul. Благодаря, госпожо председател. Mulțumesc. Doamnă director. Tabol за 2015 година. Vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați prezentat tablouri de bord EU Justice. Eu sunt eurodeputat din Bulgaria m-am uitat îndeaproape la informația cu privire la statul meu și mi-am dat seama că ne descurcăm destul de bine în ceea ce privește cazurile rezolvate de, în plan administrativ. Sunt pe locul 5 în fața Germaniei și a Olandei. Iar în ceea ce privește procesarea, avem 100 de zile pentru procesarea cazurilor în primă instanță uh, ne descurcăm mai bine decât chiar și decât Germania, pentru că în Germania e nevoie de 500 de zile la instrumentare. Iată, judecătorii din uh, Bulgaria sunt profesioniști, oamenii pot avea încredere în ei. În ceea ce privește calitatea, accesibilitatea, accesul, independența, pe primele trei ne axăm pe o criterii obiective, dar independența e percepută mai degrabă subiectiv. Așa că am următoarele întrebări. Credeți că criteriul independenței percepute este suficient de, de nădejde? N-am avea nevoie de un alt criteriu pentru a măsura independența judiciarului? Dacă datele sunt pozitive, de ce raportul pe CVM este atât de negativ și de critic? M-am gândit că ar trebui să utilizăm criterii mai obiective, cum ar fi viteza și durata procedurilor. N-ar fi oare mai bine? Mulțumesc. Doamna Zipăl, mulțumesc ne uităm uh, la aceste date din tabloul de bord și sar în ochi două lucruri. Există câteva prelevări de date și mi se pare că mai multe state nu pun la dispoziție date sau ce puțin nu apar în acest uh, raport. Ar fi interesant, de exemplu, să ne dăm seama de ce se întâmplă asta. În al doilea rând, România și Bulgaria nu sunt uh, statele cu cele mai rele date întotdeauna. Aceste date nu sunt neapărat relevante pentru sine, ci trebuie puse într-un context. Trebuie să ne dăm seama dacă o procedură durează pentru că se lucrează în amănunțime sau uh, dacă pur și simplu se trenează lucrurile în nesfârșit. Eu cred că cel mai important este să plasăm toate informațiile în contextul potrivit și să punem întrebările corecte. Poate am trecut eu cu vedere anumite aspecte, dar mă întreb, cât durează totul din momentul în care ești acuzat din punct de vedere civil sau penal până ce începe concret procedura? Iarăși mi s-ar părea o întrebare foarte interesantă. Nu doar întrebarea cât durează procedura. Trebuie să fim atenți cu aceste date, sunt importante pentru evaluarea generală a sistemului de justiție, dar sunt date complexe care trebuie să aibă în vedere o imagine exhaustivă. Doamnă Mișcu, pentru răspunsuri, vă rog. Vă mulțumesc pentru întrebări. Voi începe cu ultima întrebare, cu ceea ce a spus doamna Zipăl. Am spus și în prezentarea mea, de altfel. Trebuie să analizăm datele foarte, foarte atent, să le traducem și, nu știu, când e vorba de durată, trebuie să vedem din ce punct de vedere durează lucrurile, calitativ sau cantitativ, și să analizăm rezultatele cu foarte mare atenție. Un indicator, însă ne demonstrează și câte o tendință. Iar eu cred că datele pe care încercăm noi să le creăm ne oferă informații de preț și nu doar nouă celor de la Comisie și Parlamentului, ci și statelor membre. Când am văzut prima statistică despre Italia și menționez Italia pentru că Italia a început procesul de reformă anul trecut. Datele, termenul era vreo 10 ani din momentul în care s-a ajuns în instanță până la finalizare acest lucru nu înseamnă că eu pot să mă duc la Italia să spun iată cât durează la voi. Chiar ei și-au dat seama de asta și acum au trecut la reformă. Același lucru se aplică și altor state membre. Acum, independența. Ba nu, continui cu dumneavoastră, doamnă Zipă, că ați fost ultima care mi-ați adresat o întrebare. Care sunt motivele pentru care statele membre nu apar peste tot? Ei bine, din vari motive. Există state membre care încă nu au date comparative. Apoi mai sunt state membre care nu vor să ofere date. Eu cred că încercând să formăm un dialog la nivel expert și arătând că tabloul de bord are valoare adăugată pentru statele care, membre care îl folosesc, vom reuși să avem un proces inclusiv pentru a avea și mai mult progres, pentru ca și alte state membre să participe. Percepția asupra independenței. Poate nu sunteți de acord când spun că percepția unei întreprinderi față de independență este foarte importantă dacă acea companie vrea să investească sau nu într-un stat. Sunt însă de acord cu dumneavoastră că ar trebui să mergem dincolo de acest aspect. De aceea cred că pentru 2015 în acest raport e bine că am prezentat informații actualizate cu privire la garanțiile de protejare a independenței justiției în anumite situații unde apare câte un risc. Aceste date sunt colectate prin rețeaua europeană, iar cooperarea va continua pentru a îmbunătăți datele. Dar nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, așa cum v-am mai spus. Nu pot să nu spun că percepția față de independență nu este importantă. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit idei interesante de îmbunătățire. Legea fundamentală penală, respectarea drepturilor omului și altele. M-ar interesa și situația transfrontalieră a copiilor, cum ați spus și dumneavoastră. Vrem să includem sfera copiilor prin uh, legi cu caracter neobligatoriu, uh, să acționăm un plan internațional. Aștept cu nerăbdare input din partea noastră. Sunt aici și colegii care lucrează pe tabloul de bord și aștept cu nerăbdare să vedem ce altceva mai putem face pentru a îmbunătăți informațiile. Parcă doar doamna l a spus că contează, contează uh, și parcursul unui, uh, unei spețe și cât durează acesta. Acum, pregătirea magistraților. Parcă apare în text, la pagina 30, stați să verific. Promoting training, page 30. Promovarea trainingului. Pregătirea profesională este foarte importantă și sunt de acord cu dumneavoastră. Ne uităm la programele de justiție și finanțare a pregătirii profesionale. Ne uităm la rețelele de pregătire profesională pe care le-am instaurat. Mulți bani au fost investiți în acestea. Trainingul în acest an este o prioritate în ceea ce privește exercițiul bugetar. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Pregătirea pe tot parcursul vieții este importantă. Dar nu doar comisia poate să meargă în satul pe care l-ați menționat dumneavoastră. Eu mă pot duce acolo. It is not only the commission we have, we give priority. Și pot să mă întorc și eu de acolo cu câinele ciobănesc, după cum ați spus în glumă. Dar uh, noi fixăm anumite priorități, vrem să vedem anumite rețele dezvoltându-se. Am discutat și cu doamna Jorova. E importantă și agenda de securitate. E important să ne pregătim pentru ceea ce se întâmplă în centrele de detenție încercăm să abordăm lucrurile într-o manieră comprehensivă. Dar nu doar Comisia trebuie să facă asta, ci și dumneavoastră și statul membru care trebuie să ia în aceeași direcție. Avem acum propuneri de negociere în ceea ce privește micile creanțe. Nu vrem să avem o relație disproporționată. Vă invit să analizați stadiul negocierilor. E foarte dificil că noi am propus asta acum. Contez pe sprijinul dumneavoastră confirm că aveți dreptate. Sume, taxele de întreținere sunt foarte importante. Aștept studiul din partea dumneavoastră. Oferiți-ne acest studiu, oferiți-ne input, pentru că ne este cât se poate de util. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Pentru noi reprezintă o contribuție cât se poate de valoroasă. Atât eu cât și colegii mei vă stăm la dispoziție pentru mai multe informații uh, cu privire la indicatorii specifici. Mulțumim foarte mult, doamnă Mișu. Mulțumesc, dragi colegi, pentru intervenții. O să închidem această sesiune de dimineață și uh, nu uitați, ne reluăm lucrările la ora 3. Doamnă Mișu, ne întâlnim cu noastră și în această după amiază. Vă doresc o pauză plăcută de prânz. Pe mai târziu.